Meine Damen und Herren, darf Sie das Wort alle in dem Zusammenhang ist etwas. Doamnelor și domnilor, bine ați venit cu toții. Uh, văd că încă nu sunt prea mulți uh, colegi în sală, totuși trebuie să începem și să luăm ordine de zi așa cum este propusă acum, pentru că nu avem foarte mult timp uh, la dispoziție și dacă vrem să terminăm până miercuri după amiaza, trebuie să ne și grăbim. Două, trei observații chiar pe marginea ordinei de zi. Vedeți că uh, alături de mine nu este domnul ministru Felaghi, ci uh, domnul uh, ministru secretar de stat Covaci, pe care l-am mai avut în mijlocul nostru și pe care ne bucurăm să-l salutăm și de aceasta și care împreună cu noi va, va uh, gestiona uh, punctul de pe ordinea de zi numărul 4, vizita preconizată domnului ministru Feleghi. Mm, marți 12 la ora 16 va urma o modificare în ordinea de zi. Uh, îl vom avea ca Uh, oaspete în reuniunea asta pe domnul Tanaka, uh, șeful Agenției Internaționale pentru Energie. Um, de aceea, restul punctelor de pe ordinea de zi uh, vor fi puțin amânate. Cred că secretariatul a făcut deja acest anunț. Și atunci acest, această vizită se intercalează între punctele 17 și 18. Și în legătură cu Cartea Verde privind programul cadru de cercetare 8. Acesta a fost amânat pe miercuri, imediat uh, după voturi. Deci, uh, mai precis, miercuri la ora 11 se corectează uh, președintele. Apoi, în ce privește punctul de pe ordinea de zi de miercuri după amiază, Uh, noile tehnologii spațiale. Și uh, aici vom avea o prezentare foarte interesantă. Este o nouă competență de-a noastră în virtutea tratatului de la Lisabona, adică trebuie să ne ocupăm și de tehnologiile uh, spațiale și de cucerirea spațiului. Cu aceasta, îmi mai rămâne să vă spun că avem uh, procesele verbale ale ultimelor ședințe. Aveți observații? Nu? Atunci e perfect. Și atunci trecem la punctul 4. Încă o dată, uh, bun venit uh, domnului Covaci în mijlocul nostru să reflectăm împreună cu dânsul puțin asupra președinției ungare a Consiliului, o președinție care a avut loc Uh, în condiții foarte deosebite, în vremuri destul de tulburi și cu multe uh, dosare care nici n-au fost uh, programate. Domnule ministru secretar de stat, aveți cuvântul. Thank you very much, uh, mm, It's good to be here. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Mă bucur să mă aflu în mijlocul dumneavoastră. La început aș dori să-mi exprim condoleanțele mele pentru Cipru și guvernul cipriot pentru groaznica tragedie cu care se confruntă și care a făcut numeroase victime și a distrus o mare parte din infrastructura energetică a acestui stat încă o dată condoleanțe din inimă din partea președinției maghiare. În al doilea rând, domnule președinte, este o onoare pentru mine să fiu aici. <clears throat> Am avut posibilitatea să primesc uh, dum- delegația dumneavoastră în noiembrie anul trecut, atunci când avem în pregătire activitățile pe parcursul semestrului în care am avut președinția. Și aș dori acum să vorbesc despre cele șase luni și realizările care considerăm că sunt foarte importante pentru viitorul politicii energetice și a politicii climatice. Dacă îmi permiteți, acum voi trece la limba maghiară. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, îmi face plăcere că pot fi aici din nou la sfârșitul președinției noastre pentru a vă prezenta cele mai importante rezultate ale mandatului nostru în domeniul sectorului energetic. Ungaria a preluat la începutul eh, lunii ianuarie mandatul său eh, plin de răspundere și care ne-a făcut onoare în același timp. Vreau să mulțumesc din nou eh, partenerilor noștri în primul treu al președințiilor, Belgiei și Spaniei, pentru excelenta și eh, necomplicată colaborare. Este eh, și această colaborare unul din motivele pentru succesul președinției noastre. În perioada mandatului nostru am reușit să discutăm, să dezbatem chestiuni strategice care au implicații pe termen mediu și lung în ce privește politica energetică. Între pilonii de bază ai politicilor de energie se numără și infrastructura, dezvoltarea ei, o piață unică funcțională a energiei, o structurare eh, mai transparentă a prețurilor, respectiv identificarea eh, acelor resurse care sunt necesare pentru dezvoltarea și pe viitor a infrastructurii energetice. este, a fost uh, important ca uh, să putem, prin deciziile de astăzi, să influențăm uh, și dezvoltarea infrastructurală în domeniul energiei de după 2014. Tocmai de aceea, în mandatul președinției ungare au fost făcute demersuri importante pentru a se ajunge la un consens pe această temă. Ungaria și-a propus ca în domeniul energiei să, ca și în celelalte domenii, să întărească, să consolideze Europa, să o facă mai competitivă. Doamnelor și domnilor, onorați deputați, în cele ce urmează aș dori să rezum cele mai importante rezultate ale președinției ungare în sectorul energetic. După cum știți și dumneavoastră, sectorul energetic a reprezentat una din prioritățile președinției noastre. Pe marginea acestui uh, sector am uh, dezbătut și am adoptat anumite documente care ar putea, pe termen mediu și termen lung, să influențeze în mod hotărător dezvoltarea sectorului energetic și care ar putea chiar imprima unei noi direcții. Cred că este liniștitor și satisfăcător pentru toată lumea rezultatul acestor negocieri pe care le-am purtat. Este important uh, să dezbatem cele mai importante energe dosare energetice acum, pentru că ele fac parte din uh, obiectivele uh, pentru anumi 2020, și anume așa numitele obiective energoclimatice 2020 2020 20 un uh, eveniment important uh, a avut loc pe 4 februarie 2011 și anume uh, vorbesc de Consiliul European pentru Energie și Inovare. Aici, chestiunile energetice au ocupat un loc aparte pe agenda politică. Consiliul a imprimat o nouă direcție politică pentru acest sector pentru anii care urmează a fost esențial pentru noi, a fost esențial pentru noi să putem adopta niște concluzii determinante care să ne servească ca instrumente pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru anul 2020. Tocmai de aceea, pe 28 februarie, la Consiliul de Energie, eh, eh, Ministrilor din domeniul energiei au fost eh, stabilite niște obiective pe termen mediu, scurt și lung pentru perioada 2011-2020, între care acordăm o importanță deosebită dezvoltării pieței interne, eficienței energetice, infrastructurii, tehnologiilor noi uh, care sunt sărace în emisii de dioxid de carbon și uh, mă refer aici și la uh, importanța cercetării. Pe, pe lângă celelalte domenii care au implicații asupra competitivității, și sectorul energetic trebuie să câștige o pondere mai importantă în ce privește cadrul financiar multianual următor. Va fi necesar ca pe lângă stabilirea obiectivelor să avem și o monitorizare corespunzătoare a realizării acestea. Martie a fost o lună foarte încărcată. Pe 8 martie, eh, membrii Agenției Internaționale pentru Energie eh, au ales un nou președinte al acestei agenții, pentru că Nobuo Tanaka, oaspetele dumneavoastră de mâine, ajunge la încheierea mandatului său în contextul acestor alegeri am avut uh, sarcina de a uh, stabili un candidat comun al statelor membre europene și de aceea cred că pot să spun cu satisfacție că am ajuns la un consens și anume uh, prin persoana doamnei Maria van der Hoeven, care a fost aleasă noul președinte al acestei agenții internaționale. Apoi, martie 2011, a fost plin de evenimente neașteptate pentru întreaga Uniune Europeană. Situația politică din Africa de Nord, în special din Libia, cât și catastrofa naturală și nucleară din uh, Japonia, uh, ne-au uh, determinat să reacționăm rapid la evenimente neprevăzute. Tocmai de aceea, Consiliul Uniunii Europene s-a reîntrunit într-un Consiliu Energetic extraordinar pentru a discuta consecințele energetice ale situației. A fost discutată situația sectorului energetic și au fost uh, dezbătute posibilele scenarii care uh, ar urma să aibă loc în urma acestor evenimente. În ce privește evenimentele internaționale, ministrii uh, energiei au constatat că sunt în măsură să contracareze efectele acestor oscilații neobișnuite și neașteptate. În același timp, este important ca piața energetică a Uniunii Europene să fie urmărită și monitorizată uh, îndeaproape în continuare. În acest context uh, a avut loc și o nouă comandă uh, de diferite forme de energie din partea statelor OPEC care a fost și semnată. În ce privește Japonia, participanții au salutat uh, uh, pașii uh, asumați în mod voluntar de statele membre, de uh, industrie, de autoritățile naționale, în ce privește uh, revizuirea și reevaluarea cuprinzătoare, cunoscută și sub numele de stress test, uh, de test de rezistență, uh, în ce privește centralele atomoelectrice. Ministrii au fost de acord că este nevoie de analize temeinice și de evaluări exacte pentru a învăța cât se poate de mult din evenimentele petrecute în Japonia și pentru a asigura deplina securitate eh, de funcționare a instalațiilor din Uniunea Europeană într-un mod cât se poate de transparent. Pe 24 mai, apoi, a fost luată decizia în privința domeniului de aplicare a testelor de rezistență la stres și uh, a fost stabilită modalitatea exactă de desfășurare a acestora. În ce privește rezistența la uh, eventuale acte teroriste a acestor centrale atomoelectrice. Aici s-a constatat că există o limită a competenței sectorului energetic, iar sectorul JAI este cel care a are să intervină în această componentă a testelor de stres. La începutul lui iulie, de fapt știm că la începutul lui iulie a avut deja loc o, un acord în această privință. Eh, încă din luna iunie au început eh, testele de stres și putem spune că eh, următoarea dată semnificativă din calendarul președinției ungare a fost 2-3 mai 2011, când ministrii energiei au, s-au consultat în privința foi de parcurs a calendarului energetic până în 2050. Acest calendar până în 2050 este un fel de uh, calendar care are în vedere uh, reducerile de emisii de dioxid de carbon, respectiv uh, uh, ține cont de obiectivele de reducere a modificărilor climatice stabilite până în 2020 și respectiv 2050. Documentul uh, care a fost realizat în urma acestor consultări va apărea doar în a doua jumătate a, domnului, a anului 2011, însă va reflecta deja poziția uh, preliminară a statelor membre și a, diferitilor, uh, a diferiților actori implicați. În legătură cu rezultatele acestei reuniuni, președinția noastră a oferit o informare în Consiliul din 10 iunie. La Consiliul informal din 16-17 mai de la Budapesta a fost organizată și o conferință la nivel înalt privind infrastructura energetică. Este un eveniment uh, conex al uh, conferinței pe tema infrastructurii energetice organizate anul trecut la Madrid – și a, a fost, de fapt, un for de discuție pe marginea măsurilor luate deja de Comisia Europeană în domeniul infrastructurii, respectiv a fost un for de dezbatere pentru a analiza cadrul de reglementare actual. Despre această conferință, președinția a oferit o altă informare tot în ședința Consiliului de Ministri din 10 iunie. Un aspect foarte important în sectorul energetic este uh, momentan eficiența energetică și această eficiență energetică a fost una din prioritățile pe agenda politică a președinției noastre. Eu cred că am reușit să uh, stabilim principalele uh, puncte în noile, noul cadru de reglementare în domeniul eficienței energetice. Consiliul European, în concluziile sale din 4 februarie, a arătat că strategia Europa 2020, și anume de uh, obținerea unei eficiențe energetice cu 20% mai mari, uh, apoi uh, și concluziile din 28 februarie au arătat că uh, eficiența, eficientizarea energetică este o componentă uh, care se regăsește în toate elementele de strategie actuale. În 8 martie, Comisia Europeană și-a prezentat uh, planul de eficientizare energetică pe 2011, care a fost adoptat sub forma unor concluzii a Consiliului de Energie. Consider că suntem, uh, că este o chestiune consensuală, anume că eficiența energetică trebuie să aibă un punct, uh, trebuie să aibă o valoare uh, de prioritate zero în toate politicile sectoriale. Aceasta prioritate trebuie să fie valabilă și urmărită nu doar în plan intern, cât și în relațiile cu statele terțe. Trebuie exploatate toate sinergiile posibile, în special în domeniul construcțiilor și transporturilor. Acest lucru trebuie să se extindă inclusiv asupra achizițiilor publice, eh, dar și în domeniul investițiilor și în domeniul învățământului și eh, pregătirii de specialitate. Dincolo de eh, planificările strategice, am avut și un dosar privind integritatea piețelor Uh, energetice, uh, acronimul REMIT. Ați, uh, un proiect de legislație în acest sens a fost depus încă din 10 decembrie 2010 de către Comisie la Consiliu. Acest document a vizat în special Eh, comerțul intern, comerțul angro cu gaze și eh, sectorul pieței electrice, energie electrice, eh, dar și elemente de transparență și de, de protecția datelor. Apoi, în a doua parte a lui iunie, împreună cu raportorul dumneavoastră, Georgo Hatzimakakis, s-a reușit în două trialoguri să ajungem la un uh, consens um, și uh, vă rog, domnule președinte, ca mâine dumneavoastră să vă, să vă puneți și dumneavoastră pe cetea pe rezultatul acestor negocieri tripartete. Câteva cuvinte și despre uh, rezultatele obținute în lupta privind protecția climei. Unul din obiectivele noastre a fost ca în negocierile internaționale, inclusiv uh, de la Durban, să putem să pregătim un punct de vedere care, și o poziție care să ne ajute în perioada de după 2012. Președinția ungară uh, prin multe uh, manifestări ale sale, a încercat să atragă atenția asupra importanței uh, programului nostru ambițios de reducerea modificărilor climatice, despre uh, să, să arate cât de important este să existe un nou cadru de reglementare obligatoriu post-Kyoto. La Consiliul uh, uh, informal uh, din 24-26 martie și apoi pe 21 iunie uh, în cadrul unor dezbateri politice împreună cu Consiliul pentru uh, Mediu, am uh, încercat să uh, cristalizăm principale punctele de vedere. Un alt obiectiv al nostru a fost să promovăm planul faia de parcurs pentru decarbonizarea industriilor. Până în 2005 există elemente de strategie foarte importante care trebuie avute în vedere și strategia de decarbonizare a industriilor trebuie să cuprindă uh, mai multe elemente care să includă într-o perspectivă de lungă durată, care să cuprindă mai multe decenii, toți actorii vizați, inclusiv sectorul energetic. în aceste scurte șase luni am uh, încercat să includem cât se poate de multe reuniuni ale experților. Și atunci uh, am reușit în urma acestor dezbateri la Consiliul Informal din 24-26 martie și apoi pe 21 iunie cu sprijinul a 26 de țări am, membre am reușit să adoptăm Uh, niște importante concluzii ale președinției pe această temă. Doamnelor și domnilor, domnule președinte, vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru tot sprijinul și susținerea pe care ni le-ați acordat, pentru că nici activitatea noastră, nici cea a urmașilor noștri nu a fost, nu este și nu ar putea fi posibilă fără sprijinul noastră. Vă mulțumim că ați susținut programul președinției ungare și obiectivele acestuia și este o mare uh, onoare pentru noi că am putut să colaborăm cu dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. A fost o privire de ansamblu am și câteva înscrieri la intervenție. Pentru început, colegul Gheorg. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru secretar de stat, înainte de a vă adresa o întrebare, vreau să vă mulțumesc și vreau să vă felicit. Vă mulțumesc pentru modul în care președinția ungară a promis mai întâi o bună colaborare cu Parlamentul și după aceea s-a și ținut de această promisiune. S-a vorbit aici și despre remit și despre alte dosare. Ca raportor din umbră din partea PPE pentru dosarul remit, am avut uh, prilejul și bucuria să constat personal uh, atmosfera de cordialitate în care ați înțeles să colaborați cu Parlamentul, uh, disponibilitatea dumneavoastră spre compromis. Și această prietenie, disponibilitatea președinției față de Parlament se arată însuși prin faptul că, cu toate că președinția a expirat, să zic așa, dumneavoastră sunteți încă în mijlocul nostru. Vă felicit apoi pentru rezultatele pe care le-ați uh, obținut. O Europa mai puternică a fost motoul președinției dumneavoastră și fără îndoială. După aceste șase luni putem spune că Europa este mai unită și deci și mai puternică decât acum șase luni. Putem avea așadar speranța și eu personal am această speranță în lumina summitului de energie care a trecut acum câteva zile, că uh, vom putea, într-adevăr, să ajungem la o piață unică în sectorul energetic, pentru că, altminteri, eh, nu cred că vom putea să ne atingem obiectivele ambițioase pe care ni le-am propus. Știu că ați fost confruntați cu mari provocări, odată cu uh, un program ambițios care era însă și necesar din partea noastră și apoi uh, ați avut și de înfruntat evenimente neașteptate. Um, S-a vorbit despre Fukushima, despre eh, Africa de Nord, eh, însă cred că eh, nu se pune sub semnul întrebării eficiența reacției dumneavoastră a președinției, pentru că rezultatele au fost de așa natură încât să arate că ați reușit să faceți fața evenimentelor. Întrebarea mea vizează piața unică internă și, în cadrul acesteia, remit mulțumită uh, disponibilității de compromis a Consiliului, uh, am uh, reușit să extindem domeniul de aplicare al regulamentului REMIT față de varianta inițială a documentului propus de Comisie. În ce privește de accesibilitatea datelor privind emisia de CO2, de exemplu, și, și din prisma uh, armonizării sancțiunilor. Am ajuns așadar la un fel de uh, consens, ceea ce cred că este un lucru extraordinar. Vă rog acum să-mi spuneți, domnule ministru secretar de stat, cum vedeți uh, realizarea în practică a obiectivelor care au fost formulate în perioada care tocmai a expirat. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru cooperare. Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Kolowska-Bobinska. Dziękuję bardzo, to rzeczywiście było bardzo obszerne. Mulțumesc. A fost o informare foarte cuprinzătoare, au fost prezentate foarte multe măsuri și acțiuni din partea președinției. Două întrebări însă din partea mea, în primul rând. Pe ce anume președinția maghiară poate să fie mândră din uh, reușitele ultimelor șase luni. Care dintre obiectivele atinse, așadar, uh, vă face cel mai mândru? Și ce sfaturi ați avea pentru președinția poloneză? În ce direcție ar trebui să se meargă pentru ca, în final, să se poată spune că a fost o președinție de succes în domeniul energiei? Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Țicău. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc domnului secretar de stat uh, pentru informațiile furnizate. Am uh, câteva întrebări și câteva remarci. Uh, pe de o parte, președinția ungară a afirmat încă de la început că va avea printre prioritățile sale eficiența energetică și uh, Uh, regulamentul privind transparența și integritatea uh, piețelor de energie. Uh, aș dori să vă întreb întâi și întâi care considerați că sunt rezultatele și dacă sunteți satisfăcut de ceea ce s-a realizat în această perioadă. De asemenea, vreau să vă întreb care sunt progresele înregistrate în privința proiectului Nabucco Uh, o altă prioritate uh, în domeniul energiei, de fapt, uh, una dintre concluziile chiar și a Consiliului European din 4 februarie 2011 arăta că este necesar ca interconexiunile rețelei de energie dintre statele membre să fie îmbunătățite și, de asemenea, să fie asigurată securitatea aprovizionării cu energie și diversificarea rutelor și a surselor de aprovizionare cu energie pentru Europa. Și aici proiectul Nabucco și coridorul sudic sunt extrem de importante. Știm că proiectul Nabucco, din păcate, noi am vrea să fie mult mai uh, repede implementat, dar uh, considerăm că este destul de lent și de aceea aș dori să vă întreb ce ați făcut și ce rezultate considerați că sunt uh, pe perioada președinției ungare. De asemenea, Comisia Europeană uh, era invitată să elaboreze un raport până la sfârșitul lunii, lunii iunie 2011 către Consiliu privind necesitățile de investiții în domeniul energiei. Uh, aș dori să vă întreb uh, dacă ați primit acest raport și care sunt următorii pași pentru a ne asigura că aceste resurse financiare vor fi uh, disponibile. Uh, și ultimul lucru pe care aș vrea să vă întreb uh, se referă la partea de eficiență energetică. Știm bine că um, s-a adoptat și directiva privind eficiența energetică, prevede niște ținte importante privind eficiența energetică, în special în domeniul clădirilor. Ca raportor uh, pentru, al Parlamentului pentru eficiența energetică în domeniul clădirilor, am uh, susținut că este nevoie ca în mecanismul de flexibilitate care permite astăzi statelor membre să utilizeze 4% din FEDER pentru eficiența energetică a locuințelor. Noi am solicitat la momentul respectiv o creștere semnificativă și vreau să vă întreb ce ați întreprins ca în viitorul cadru financiar multianual să putem să ne asigurăm că vom avea un mecanism de flexibilitate mai generos, eventual uh, până la un 15% sau, de ce nu, un prag minim de 10% care să fie utilizat de statele membre pentru eficiența energetică a locuințelor. Vă mulțumesc! Bedanke mich auch, Frau Cavaglio. Vă mulțumesc și eu, doamna Cavaliu. Thank you, President. I would like to thank... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc uh, reprezentantului președinției ungare și să-l felicit pentru activitatea excelentă și pentru buna colaborare cu Parlamentul. Am o întrebare în legătură cu negocierile internaționale în materie de schimbări climatice. Care sunt așteptările dumneavoastră pentru conferința de la Durban? Ne ne apropiem de finele primei perioade de angajament din uh, protocolul de la Kyoto. Avem, uh, deci, protocolul de la Kyoto cu angajamentul său, avem angajamente și prin alte convenții și ar trebui să putem uh, obține un acord global. Cred eu că pentru Europa ar fi mai bine să continue cu a doua perioadă de angajament pe urma protocolului de la Kyoto. Însă, din păcate, situația internațională, în special în Japonia, nu face ca lucrurile să fie prea ușoare. La Cancun, în mod neașteptat, am reușit să obținem niște rezultate pe care nu le prevedeam, și anume relația cu țările în curs de dezvoltare, finanțare, transfer de tehnologie. Iată, sperăm să obținem un acord la Durban. Probabil că el nu va fi uh, unul total. Sperăm că el să fie renoit în 2012, dar, în fine, care sunt, uh, după părerea dumneavoastră, elementele pe baza cărora putem avansa, putem să ne pregătim uh, lucrările astfel încât în 2012 să obținem un, un acord global cuprinzător. Mulțumesc. Coleg Odi. Domnul Odi are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, domnule ministru, vreau să vă transmit toate complimentele mele pentru reușita la care ați contribuit în uh, timpul acestei uh, mari președinții a Uniunii Europene. În primul rând, am o întrebare sau mai degrabă o curiozitate. Întotdeauna, în legătură cu orice președinție, vreau uh, să aflu mai multe despre grupul de la Visegrad. Ați vorbit despre rolul Troicii, dar dumneavoastră credeți că și în uh, grupul de la Visegrad a desfășurat uh, reflexii politice? Pentru că împreună cu Franța, Suedia, Republica Cehă și apoi cu Danemarca, Polonia și uh, ceilalți, iată, există perioade de troici și dumneavoastră credeți că puteți influențați prin un grup politica luată de aceștia? În uh, energie vedem că foarte mulți au păreri divergente cu, cu privire la energie, uh, ea rămâne practic subordonată competenței statelor. Ce ne puteți spune din experiența pe care ați obținut în aceste șase luni, credeți că într-o zi va exista o comunitate europeană a energiei? Și uh, am să închei uh, întrebându-vă ce ne puteți spune despre infrastructuri nu mai știm care este proprietarul acestor structuri, avem un amalgam întreg în fața noastră, credeți că într-o zi vor apărea mari societăți europene care să dețină aceste infrastructuri? Pentru că, până la urmă, o bună gestionare a infrastructurilor ar constitui un element de competitivitate pentru continentul nostru, mai ales în ce privește gazul și electricitatea. Mulțumesc și dacă nu există alte înscrieri la cuvânt. Dau cuvântul domnului Covaci pentru a răspunde la întrebările formulate. papírjaimat azért rendezgettem, mert... Îmi cer scuze, a trebuit să mă aranjez puțin uh, hârtiile, notițele. Dar, înainte de toate, vreau și eu să uh, felicit uh, Comisia dumneavoastră de specialitate pentru foarte bună colaborare, pentru că, iată, ați reușit uh, în pozițiile noastre să arătați foarte clar care sunt prioritățile uh, dumneavoastră. Și îmi va face plăcere și pe viitor să colaborez cu dumneavoastră, cum vom colabora foarte bine și cu președinția poloneză, care așa cum și-a asumat președinția. Așa cum a spus uh, și domnul Diori. Într-adevăr, cred că pot să confirm că președinția noastră a fost uh, foarte favorabilă cooperării parlamentare. Uh, am confirmat acest lucru, cred, nu doar în contextul participării noastre la sesiunile plenare, Cred că și în restul întâlnirilor și contactelor noastre am dovedit că suntem uh, apți pentru această cooperare în diferitele uh, constelații uh, chestiunile pe care dumneavoastră ni le-ați transmis ca puncte de intervenție sunt în continuare în grija Ministerului nostru de resort. În ce privește întrebarea dumneavoastră uh, legată de remit, într-adevăr, uh, elementul uh, central a fost cel al înregistrării centrare a operatorilor. Am reușit astfel să extindem domeniul de aplicare inițial al proiectului legislativ Uh, apoi, în ce privește accesibilitatea datelor de, cu privire la emisia de dioxid de carbon și armonizarea sancțiunilor, e, aici cred că uh, dumneavoastră Parlamentul chiar ați ajutat președinția uh, ungare, ați, uh, prin participarea dumneavoastră și cooperarea cu dumneavoastră am reușit să întărim uh, domeniul de aplicare și să Uh, facilităm uh, competiția, respectiv apariția uh, pe piața unor noi operatori. Publicarea sancțiunilor și armonizarea acestora este un element foarte important în această privință. Iar în ce privește datele din sistemele cote CO2, este foarte important ca să se extindă și pe viitor posibilitatea de cooperare uh, cu uh, uh, agențiile de reglementare. Uh, independent de președinția ungară, au la reuniunea festivă de la Ljubljana, de exemplu, am, am avut prilejul de a dezbate aceste chestiuni și pot să spun și că și cooperarea cu domnul președinte uh, Uh, sper că o poate confirma, a fost uh, uh, excelentă din partea, în ce ne privește pe noi. În ce privește întrebarea doamnei Bobinska, Răspunsul mi-e mai greu. Nu știu să vă spun de care dintre realizările noastre suntem mai uh, mândri și de care mai puțin. Uh, nici ca tată nu mi-e să, ușor să decid uh, care dintre copiii mei iubesc mai mult și care mai puțin. Însă pot să vă spun că am preluat niște dosare foarte importante, unele foarte speciale, unele cu implicație asupra mai multor ani pe care trebuia să le rezolvăm însă în doar câteva uh, luni Uh, de exemplu, obiectivele 20-20-20 uh, uh, implică chestiuni orizontale în sectorul energetic care trebuie să fie abordate cu toate părțile implicate și mă bucur foarte mult că pentru prima dată în, în istoria, istoria triorilor de președinție am reușit să uh, preocupăm uh, Consiliul șefilor de stat și de guverne cu chestiuni uh, concrete de politică energetică, astfel încât aceștia, într-adevăr, să confere acestui sector importanța pe care acesta o merită. Iar în ce privește perioada de după 2014, Uh, este un moment uh, foarte important pentru, uh, pentru interconectarea piețelor energetice, pentru desfințarea insulelor energetice, astfel încât um, să nu rămână niciodată vreun stat membru al Uniunii Europene izolat din punct de vedere al siguranței de aprovizionare cu energetic, energie. Cer scuze. Și de, tocmai de aceea este important uh, demersul nostru în legătură cu uh, extinderea și îmbunătățirea uh, infrastructurii energetice. Ce doresc eu președinției uh, poloneze? Uh, cred că aici uh, pot să-l uh, uh reiterez pe domnul Odi. Uh, noi, Ungaria, uh, Uh, am avut norocul de a fi elementul final într-o verigă de trei uh, președinții care au călătuit uh, primul trio de mare succes al președințiilor Consiliului. Um, acum președinția poloneză începe un alt trio, dar evident că și președinția poloneză va Uh, este, va, va prelua aceste uh, tradiții, această metodologie de lucru și noi vom coopera extrem de bine cu uh, Polonia în ce privește predarea ștafetei. Um, domnul secretar de stat Nitroi, de exemplu, a avut deja în cursul lunii iunie întâlniri prin videoconferință personale și așa mai departe pentru această predare a Uh, ștafetei. Um, și azi, uh, de fapt, a avut loc predarea efectivă, formală a ștafetei între ministrii uh, de resort. Și, practic, acum deja n-ar mai trebui să ne exprimăm niciun fel de opinie, pentru că acum deja am intrat 100% în mandatul președinției polone. Evident, cooperăm foarte bine, dar răspunderea acum uh, pentru dosarele aduse în discuție este a președinției polone. În ce privește observațiile doamnei Țicău, în chestiunea Nabucco, care într-adevăr a, a părut să se încetinească în ultima uh, vreme, pot să vă spun că uh, acum nu știu în ce măsură este uh, un rezultat al președinției ungare, că în ultimele luni miniștrii din domeniul energiei împreună cu comisarul Oettinger s-au întâlnit în Anatolia la o festivitate la care la invitația ministrului energiei din Turcia cel mai înalți reprezentanți ai statelor europene au semnat uh, împreună cu experții acel document numit, uh, numit PSA, un document preliminar care uh, conferă temeiul juridic efectiv pentru realizarea proiectului Nabucco. Deci, în prezența uh, Eh, președinției ungare, respectiv cu participarea eh, președinției ungare, a avut loc eh, inclusiv o conferință care a relansat, spunem noi, proiectul Nabucco. Fără îndoială, și comisia dumneavoastră are legătură cu problema extinderii infrastructurii de gazoducte. De aceea, proiectul Nabucco este foarte important și pentru noi. Pe lângă proiectul Nabucco aș vrea să evidențez și importanța coridorului energetic uh, uh, nord-sud. Uh, acest coridor este important nu numai pentru statele de Visegrad, ci pentru întreaga noastră Uniune Europeană, pentru siguranța de aprovizionare. Pe 3 februarie, domnul președinte Barroso a fost uh, oaspetele uh, uh, ce, uh, celor patru state de la Visegrad, uh, la invitația României și uh, Bulgariei. Uh, din partea Ungariei, eu am reprezentat uh, uh țara mea în, uh, în acest for și sper că la sfârșitul anului uh, la cel de-al doilea Consiliu uh, din noiembrie, cred, al președinței poloneze, să putem obține uh, acorduri uh, importante în domeniul asigurării cu gaz, petrol și energie electrică. Deci în ce privește diversificarea resurselor, respectiv siguranța aprovizionării, acest, uh, din urmă, proiect este extrem de important. Cu aceasta vă răspund uh, și în legătură cu întrebarea noastră privind uh, siguranța aprovizionării dincolo de frontierele statelor membre. Am urmărit cu atenție activitatea desfășurată de domnul Oettinger și modul în care uh, proiectele promovate de acesta se încadrează în planul financiar multianual. Uh, și am constatat și noi că în ce privește uh, nevoia de investiții, în primul rând, uh, Uh, sunt necesare investiții în extinderea și adaptarea infrastructurii energetice. Sigur că nu este posibil uh, ca aceste investiții să fie făcute toate din, uh, din banii publici, deci trebuie să existe și o participare din partea agenților economici privați. Doamna Carvaliu, mi-a adresat rugăminte pentru care îi mulțumesc. Uh, în ce privește uh, Cancunul, am crezut că după uh, acordul de Cancun vom putea ajunge la o, nou, la o relansare a negocierilor internaționale în care să cooptăm și China, Statele Unite și uh, Rusie. Um, însă constatăm că mai există puncte controversate. Uh, cu prilejul uh, reuniunii de la Bonn, într-adevăr s-a arătat că, că practic le-am oferit, uh, să zicem așa, oponenților noștri o, o, o lecție foarte bună. Odată am avut un punct de vedere comun european, Uh, pe 21 iunie, practic 26 din 27 state membre au uh, subscris la uh, proiectul de concluzie al Consiliului. Înțelegem că și în sânul Uniunii Europene există probleme controverse, deci problema este una care încă va constitui mare provocare pentru președinția poloneză și doresc mult succes colegilor noștri în rezolvarea ei în ce privește trecerea de la primul trio de președinție la cel de-al doilea, într-adevăr, noi am încheiat primul trio și urmează acum al uh, doilea uh, trio al președințiilor Consiliului. Um, acum Polonia um, uh, preia de la noi niște dosare care sunt încă în curs. Nu neapărat are importanță că este primul mandat din acest trio. Noi am avut o cooperare foarte bună și am cooperat nu numai cu Polonia, ci și cu colegii danezi și cu cei care vor urma după ei. În ce privește eficiența energetică, am lăsat-o la sfârșitul intervenției mele pentru că probabil îmi va lua cel mai mult timp să dau răspunsurile pe această temă. Nu vreau să abuzez de timpul dumneavoastră, dar este o temă importantă. În ce privește consumul primar de energie, până în 2020 uh, considerăm că, sau cel puțin așa consideră Consiliul, vom ajunge doar la o reducere cu 10% consumului primar și nu cu 20%. Însă, în 2013, când acest plan de eficiență energetică uh, va fi analizat, uh, atunci vom putea vedea exact um, cum vor trebui adaptate programele naționale pentru că, într-adevăr, să putem totuși să ajungem la uh, obiectivul de 20%. Și atunci va trebui să vedem dacă, uh, dacă va trebui să facem noi propuneri uh, legislative pentru a impune cu caracter obligator propunerile Comisiei. Uh, propunerea uh, legislativă uh, depusă pe 22 iunie, iată, se ocupă tocmai de această chestiune și cu siguranță că ministrii de resort își vor exprima punct de vedere pe această temă cât de curând. Consider pe aceasta important că este foarte important dezvoltarea Uh, uh, sectorului în sensul uh, noilor resurse. Asta e valabil nu numai pentru Ungaria sau nu numai la nivel național, ci este valabil și pentru toate inițiativele <clears throat> locale și regionale. Trebuie să exploatăm toate pozițiile, toate posibilitățile, inclusiv să susținem și să încurajăm micile proiecte, proiectele mici sau regionale. Trebuie să creăm un uh, climat investițional uh, de așa natură încât uh, să fie convenabil atât pentru sectorul consumatorilor cât și pentru producători în domeniul construcției. Asta înseamnă să fie convenabil și chiriașilor și proprietarilor, de exemplu. Trebuie să ne adresăm întregului lanț trofic în ce privește energia, eficiența energetică. În Ungaria, în mod, în, în, în prezent, este în curs final și de aprobare noul plan de acțiune în domeniul eficientizării energetice. Analiza cuprinzătoare uh, va trebui să arate în ce mod Uh, va trebui să acționăm pentru a face mai rapidă, mai suplă uh, procedura de eficientizare energetică nu numai a clădirilor, ci și în general. Uh, sigur că o parte a eficientizării energetice o constituie și sistemul de schimburi de certificate ETS, dar informarea uh, detaliată a consumatorilor care să permită acestora să facă economii la consumul uh, energetic și să se adapteze noilor uh, condiții este de asemenea un lucru foarte important. Mecanismele de susținere financiară din partea Uniunii Europene trebuie să fie implementate cu maximă eficiență și ele și uh, trebuie să fie promovate acele investiții, în primul rând, care permit și o mai mare eficientizare energetică. Domnule președinte, vă mulțumesc și sper că am răspuns la toate întrebările. Mulțumesc foarte mult, domnule Covaci. Cu siguranță ați uh, răspuns tuturor întrebărilor, cel puțin celor care v-au fost adresate. Vă mulțumesc încă o dată și vă rog să mulțumiți din partea noastră și colegilor uh, care v-au susținut. În cursul acestei președinții a fost o colaborare de uh, succes. Încă o dată, mulțumiri. Ok. Bun. Doamnelor și domnilor, permit... Permiteți-mi să trec la următorul punct de pe ordinea de zi, înainte însă o scurtă comunicare, pentru că dacă nu uit, în secretariatul nostru se schimbă tot mereu persoane, unii vin, alții pleacă. De data asta însă situația este mai deosebită pentru că pleacă doi membri din secretariatul nostru care au fost foarte mult timp uh, cu noi, doamna Julia Gomez și doamna Elen Charpentier. Ambele au uh, lucrat uh, timp îndelungat în cadrul secretariatului nostru pe diferite teme. A fost întotdeauna de încredere, am investit uh, mult, multă putere de muncă și de aceea cred că li se cuvin mulțumirile noastre pentru tot ceea ce au făcut pentru noi și le urăm toate cele bune și în uh, viitoarea lor uh, carieră. So, dann darf ich den nächsten Permiteți-mi acum să trec la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba aici de politica Uniunii Europene în ceea ce privește Conferința Mondială pentru Radiocomunicații UIT din 2012. Cred că aici nu va trebui să discutăm uh, pe larg. E vorba de viitoarea dezbatere în plen pe această temă și de aceea pe 25 mai am ajuns la concluzia că dorim să adresăm comisiei o întrebare cu solicitare de răspuns oral Ideea este ca Uniunea Europeană să vorbească cu un singur glas în negocieri internaționale, să se uh, respecte interesele europene și <clears throat> reamintim și programul nostru în ceea ce privește uh, spectrul. Și vă aduceți aminte probabil de dezbaterea uh, pe dosarul domnului Heckmark și, bineînțeles, și agenda următoarei conferințe mondiale în domeniul radiotelecomunicațiilor va trebui pregătită în mod corespunzător. Colegul nostru, din păcate, are ceva întârziere. Acum avem 26 de amendamente, însă și am convenit asupra unui text care poate fi prezentat mâine la vot și dacă sunteți de acord, vom putea vota în bloc. Așadar, dacă nimeni obiectează acum, putem uh, proceda ca atare. În momentul de față, uh, văd că doamna Țicău dorea să mai observe ceva. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Vroiam nu să obiectez la Uh, propunerea dumneavoastră, ci uh, doar uh, să adaug câteva elemente legate de această conferință. Nu știu dacă este momentul acum sau mai târziu. Mulțumesc. Um, în primul rând, um, această conferință este extrem de importantă pentru că um, vorbim de spectrul de radiocomunicații care spectrul radio, care este o resursă deficitară Uh, și de aceea uh, o resursă critică. Uh, de altfel, Parlamentul European, în repetate rânduri, a solicitat să existe o mai bună coordonare și o armonizare la nivel european în ceea ce privește spectrul radio. S-a adoptat recent și o decizie care a instaurat pentru prima dată acel program privind um, armonizarea în domeniul spectrului radio, tocmai pentru a Uh, utiliza în mod uh, mai eficient această resursă. Deci uh, poziția, noi vom susține poziția Uniunii Europene și anume aceea de a exista o, de a, ca respectând modul de distribuire a competențelor și subsidiaritatea statelor membre, totuși să ne îndreptăm către o mai bună Uh, coordonare și armonizare a utilizării spectrului uh, radio. Uh, aș vrea ca în rezoluția noastră să și în general în cadrul conferinței să se pună mai mult accentul asupra interferențelor care există la granița dintre statele membre și mai ales la granița dintre state membre și terțe țări vecine Uniunii Europene Cred că este un element extrem de important pentru protecția consumatorilor din uh, Uniunea Europeană, uh, a utilizatorilor de telefoane mobile. Uh, și de asemenea, cred că este extrem de important ca în această rezoluție să menționăm și câteva elemente privind politica spațială a Uniunii Europene, cu precădere proiectul Galileo, Uh, dar uh, și uh, proiectul GNSS. M-aș opri aici, dar cred că aceste elemente sunt extrem de importante, deci elemente legate de politica spațială a Uniunii Europene și anume necesitatea privind spectrul radio, dar și partea de soluționare a interferențelor existente. Mulțumesc! Gut, Wenn es keine weiteren... Bun. Văd că domnul Heckmark mai dorește să intervine acum. Vă rog. Thank you very much. And... Mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze că am întârziat. Până la urmă m-a blocat un autobuz turistic uh, în fața, parcat în fața clădirii și un lift care nu funcționa. M-am descurcat, în fine. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această propunere de rezoluție. Cred că este foarte ușor să cădem de acord asupra ei. Există sprijin larg din partea tuturor grupurilor politice. Lucru care, desigur, este foarte bun și merită subliniat. Sunt totuși câteva chestiuni care pot fi controversate și cred că e un bun semn că uh, în ultimele luni, în timpul discuțiilor de reformă a spectrului radio, am reușit să cădem de acord. În ce privește uh, conferința din 2012, uh, ni se pare strategică din mai multe motive. În primul rând, există o nevoie urgentă să regândim uh, abordarea noastră în domeniul frecvențelor radio. Și apoi să nu uităm că se vor lua decizii cu privire la următoarea conferință din 2015. De aceea trebuie să fim focalizați foarte bine pe legislația în materie de spectru radio. Legislație pe care am adoptat-o chiar aici, în acest parlament, acum câteva luni. Cred că toată această rezoluție, în ansamblul său, este foarte ușor de acceptat, pentru că reușește să reunească toate opiniile exprimate de grupurile politice în mare. Așa că, pur și simplu, nu vreau să mă lungesc prea mult aici, vreau să notez doar că vreau să mulțumesc tuturor reprezentanților grupurilor politice pentru această bună cooperare. Mulțumesc! Și un ultim lucru, domnule președinte, un gând care tocmai mi-a venit nu apare în rezoluție, dar poate că am putea să ne gândim la acest lucru pe viitor și anume spectrumul, telecomunicațiile reprezintă un domeniu dintre cele mai dinamice din societatea noastră. Și mi se pare ciudat că în acest domeniu în care există proceduri foarte birocratice, se fac uh, videoconferințe la fiecare 3-4 ani, lucrurile se schimbă mult mai rapid. Poate că ar merita să ne gândim acest, la acest lucru pe viitor, eventual să convenim o altă modalitate de lucru. Sigur că nu o putem face acum, v-am lansat doar acest gând pentru reflexie. Mulțumesc foarte mult. Orice idee suplimentară este binevenită, procedura e clară, s-a spus tot, mâine se votează. permiteți mă acum să trec la următorul punct de pe ordinea de zi și anume punctul 6 și să-l salut pe oaspetele nostru, domnul director Potocnic, director al ACER. Și în următoarele secunde vom demara și această temă. see you again. Fine, So, meine Damen und Herren, Sie sehen, ich... Așadar, doamnelor și domnilor, vedeți așadar că am onoarea să salut uh, mai mulți invitați și anume pe lângă domnul Alberto Potocnic și pe Lord John Mogg, care este președintele Consiliului Reglementatorilor și domnul Walter Bolz, care este vicepreședinte a acestui for. Prezentarea va fi susținută de domnul Potocnic, iar apoi uh, vom avea o scurtă dezbatere. Trebuie însă să avem grijă să putem trata și celelalte Uh, puncte de pe ordinea noastră de zi, de aceea voi fi atent și la ceas. Bun venit, așadar, domnule Potocnic, dacă doriți, puteți începe. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați uh, deputați, sunt extrem de recunoscător și de onorat de oportunitatea pe care mi-ați dat-o să fiu aici. Am mai avut o ocazie în iunie 2010, imediat după ce am fost numit ca director al Agenției de Reglementare în materie de energie. Am fost aici, deci, încă o dată și am discutat mult despre planurile mele. Mă bucur că astăzi pot să vă prezint câteva realizări inițiale și modul în care a funcționat agenția până acum. Astăzi l-am cu mine pe Mog, care este președintele comisiei, Consiliului Director, de fapt, și um, de asemenea, Walter Bowles, care este vicepreședintele Consiliului și um, vicepreședintele Comisiei. Acum, în continuare, am să vă spun cum a evoluat agenția, care este programul nostru de lucru pentru anul acesta și pe anul viitor. Abia recent am adoptat uh, programul de lucru pe anul viitor. De la ultima mea vizită aici uh, am ținut legătura și uh, s-a stabilit, s-a înființat un uh, grup de contact prin intermediul căruia am putut să ținem legătura. În decembrie am avut o întâlnire și am transmit un, ra- un raport privind progresul înregistrat și am înțeles că um, prezentarea mea de la Forumul de la Florența de asemenea a fost transmisă prin grupul de contact. Deci uh, sunt uh, foarte recunoscător pentru că mi-ați dat ocazia, în plus, să mai vin și aici uh, la dumneavoastră. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat până acum, Puteți vedea că eu mi-am preluat funcția în 16 septembrie anul trecut la Bruxelles, iar începând cu octombrie am început să alcătuim și echipa, deci destul de curând după ce mi-am asumat funcția. Pe 26 noiembrie am reușit să semnăm acordul privind sediul, acord între agenție și guvernul sloven și mă bucur foarte mult că guvernul a fost extrem de cooperant cu noi pe durata întregului proces de negociere. Am început să negociem în iunie și am reușit să terminăm și să semnăm acordul la finele lui noiembrie. Ceea ce înseamnă că la 1 februarie 2011 am reușit să ne mutăm uh, cu sediul la Ljubljana și funcționăm uh, acolo de atunci încoace. După cum ați auzit și de la reprezentantul guvernului ungar, am devenit complet operațional pe 3 martie în acest an, în același timp în care a intrat în vigoare și al treilea pachet uh, în materie de energie. Vedeți aici fotografii de la biroul nostru din Ljubljana și cu uh, roșu în colțul de jos să vedeți unde se află biroul nostru. Deci iată că funcționăm uh, în Ljubljana din martie, acolo se află echipa noastră. În ce privește procesul de recrutare, am început uh, recrutarea anul trecut. De fapt, am început recrutarea înainte ca eu să fiu numit. Uh, comisia este cea care a început-o. Trebuie să mulțumesc uh, Direcției Generale Energie de la Comisie și altor și altora care au contribuit la acest proces. Deocamdată avem 52 de oameni, eu și încă 51 de alți membri, printre care și uh, experți naționali care au fost detașați. Actualmente avem 23 de oameni care lucrează în birourile din Ljubljana, inclusiv uh, pe cei de la biroul de legătură din Bruxelles, pe care le-am deschis acum câteva luni. Mai avem încă 8 membri care au fost deja numiți și care au uh, confirmat data de începere a activității între momentul actual și octombrie și mai există încă un proces de selecție în curs pentru încă 16 posturi. Planul nostru este să finalizăm procesul de recrutare până la sfârșitul acestui an, cu o singură excepție, eventual. Deci, până la sfârșitul anului vom avea 52 de posturi ocupate dintre care, cum ziceam, 23 sunt deja ocupate și uh, avem oameni care lucrează acolo în Ljubljana. Naționalitatea nu a fost un criteriu pentru selecția personalului, totuși, ca urmare a procedurii de selecție, iată, avem uh, un spectru destul de larg de naționalități în birourile noastre. Iată un aspect care cred eu că este foarte important pentru activitatea agenției. Deși nu ne-am propus acest lucru ca obiectiv, am fost norocoși și iată că astăzi avem uh, o gamă destul de largă de naționalități care lucrează pentru noi. Vreau să vă arăt acum modul în care punem în aplicare programul de lucru pentru anul în curs. După cum știți, am avut uh, mai multe activități pe care le-am prevăzut în programul de lucru. Am prevăzut uh, avize cu privire la statut, la actele de înființare, o listă cu uh, membrii și regulamentul de procedură pentru ENSO E și pentru ENSO C, ca să le permitem să funcționeze în mod adecvat. Am avut și orientări cadru, documente ce conțin criterii, criterii pentru uh, rețele și am avut uh, apoi uh, și alte avize și recomandări cu privire la programul de lucru ale celor două grupuri ENSO și cu privire la planul de dezvoltare pe 10 ani. De asemenea, am mai fost însărcinat să analizăm uh, modalitatea în care funcționează fundul de compensare. Deși mai târziu acest, această competență a fost uh, luată de la noi printr-un regulament nou care ne dă responsabilități suplimentare, dar în alt cadru temporar. Apoi suntem responsabili cu monitorizarea pieței interne de energie și a inițiativelor regionale. Cu privire la acestea două din urmă, suntem uh, pe cale să inițiem monitorizarea pieței interne, începând cu anul viitor uh, vom avea și rapoarte și suntem activi în ce privește monitorizarea inițiativelor regionale. Iată ce am făcut până acum. Aceasta este o reprezentare grafică a activităților noastre de până acum. Și vedeți că punem accent pe orientările cadru, care cred că sunt cele mai importante rezultate concrete ale agenției noastre pe acest an. Mă bucur să pot spune că, datorită cooperării cu agențiile naționale de reglementare și cu celelalte organisme competente, am putut să începem consultări publice pe tema a două orientări cadru în aceeași zi în care agenția s-a lansat oficial, deci pe 3 martie. Activitatea în ce privește aceste orientări cadru decurge destul de bine și putem, cred, să publicăm trei astfel de orientări până la finele anului. De asemenea, am mai dat un aviz cu privire la statutul și uh, regulamentul de procedură ale celor două organisme ENSO, lucruri uh, ce le sunt necesare pentru ca ele să poată funcționa corect. Mai există și alte orientări cadru pe care le-am, uh, le avem în lucru și care, desigur, vor fi supuse consultării publice mai târziu în cursul acestui an. În ce privește programul pentru anul viitor, vom continua activitățile începute în acest an și, după cum bine știți, odată ce sunt aprobate și adoptate Orientările cadru, adoptate de noi și de comisie, sunt uh, transmise apoi către grupurile ENSO, care vor uh, elabora rețelele de coduri și apoi noi, agenția, vom uh, analiza care este conformitatea lor cu orientările cadru și cu principiile noastre. Vom continua să lucrăm la mai multe orientări cadru, vom avea mai multe cu privire la echilibrare, la interoperabilitate, pe acestea le continuăm uh, anul viitor. De asemenea, vom uh, deschide noi uh, teme, accesul părților terțe, reguli pentru comercializare, reguli privind schimbul de date și soluționarea disputelor. Și, de asemenea, ne mai preocupă și problema codurilor la electricitate și la gaz, Vrem uh, ca ele să poată fi adoptate de comisie și apoi adoptate prin comitologie. De asemenea, vom da un aviz sau recomandări cu privire la programul de lucru al grupurilor ENSO și uh, cu privire la planul de dezvoltare pe 10 ani. Anul acesta sperăm să putem uh, primi cât de curând planurile pentru gaz și anul viitor Sperăm că și pentru electricitate. Aceste programe sunt uh, elaborate la fiecare doi ani și uh, le vom analiza în ani separați. De asemenea, avem și activități de monitorizare. Monitorizăm uh, piața internă a energiei, așa cum ziceam. Anul acesta plănuim să ne concentrăm pe indicatori și pe parametri ca să putem începe să monitorizăm evoluția pieței interne anul viitor. Încă nici nu am început implementarea REMIT. Un lucru care devine tot mai important este dimensiunea regională a acestor inițiative. Am uh, început să aplicăm uh, regulile pentru o piață internă a energiei și uh, a electricității, de fapt a gazului. Aceste inițiative regionale devin tot mai importante și încercăm să promovăm cooperarea. Și, în fine, REMIT. Am urmărit cu mare interes uh, discuțiile dintre Consiliu și Parlament și uh, ne pregătim să punem în aplicare regulamentul atunci când el va fi adoptat. Am început deja o muncă pregătitoare și uh, Sperăm să putem uh, plănui în curând și activitățile de punere în aplicare. Cam atât uh, în ce privește prezentarea ceea ce am făcut până acum. Vă mulțumesc pentru atenție și, domnule președinte, dacă există întrebări, eu și colegii mei vă stăm la dispoziție. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! A, fost o explicație foarte precisă și clară. Cu toate acestea, văd că colegii noștri doresc să vă mai adreseze câteva întrebări. Primul este colegul Gheorg. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumim pentru prezentarea făcută, domnule director. Vă dorim mult succes în activitatea dumneavoastră. Uh, în legătură cu punctul precedent de pe ordinea de zi, uh, prezentarea uh, rezultatelor președinției ungare, a fost vorba în repetate rânduri despre piața internă a energiei și în, această, în acest context ne-am exprimat speranța că în curând va expira perioada rețelelor TNT și că din 2014-2015 vom avea într-adevăr o piață internă a energiei funcțională. Dumneavoastră jucați un rol cheie în acest proces și, deci, uh, și, depinde, va de, uh, și de dumneavoastră va depinde cât de funcțională va fi această piață internă a energiei. Uh, s-a dezbătut și problema remit și care ar putea să fie o, un punct de cotitură în acest proces. Și atunci am următoarea întrebare. În calitate de raportor din umbră al PPE, am avut posibilitatea să particip la negocierile pe dosarul remit în ultimele săptămâni luni. În legătură cu sarcinile uh, de monitorizare, uh, vreau să întreb în, în ce măsură supervizarea uh, cotidiană a tranzacțiilor va reprezenta o, o activitate suplimentară. Când va exista la agenția dumneavoastră, vor, când vor exista resursele suficiente pentru a vă achita de această sarcină? Aveți nevoie de resurse suplimentare pentru această activitate? Și tot în legătură cu remito a doua întrebare. Uh, ați văzut și dumneavoastră că față de uh, proiectul legislativ inițial al Comisiei ne-am extins puțin. Uh, eu, de exemplu, um, uh, am part- fost în favoarea um, înregistrării și autorizării uh, în acele state membre în care nu a existat până acum obligativitatea acestei înregistrări. Vreau să întreb uh, ce poziție aveți față de această înregistrare și cum credeți că va funcționa ea în practică. Um, sigur că acordurile bilaterale încheiate cu state terțe sunt extrem importante în piața energetică și vreau să întreb uh, cum veți uh, trata eventualele abuzuri din partea statelor terțe care se fac uh, în uh, legătură cu piața internă a energiei. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Enci. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc să salut distinși oaspeți care îi avem de față. Pentru prima oară avem o informare aici în Parlamentul European cu privire la activitatea acestei agenții. Uh, eu am participat la deschiderea oficială a acestei agenții în Ljubljana la, pe 3 martie și am văzut că ACER dispune de condițiile necesare pentru a lucra și sper că totul va fi de bun augur. Uh, aș dori să spun că noi avem nevoie de o bună coordonare și cooperare a agențiilor naționale de reglementare pentru a putea dezvolta o Europă sustenabilă și eficientă. În vederea atingerii obiectivelor ambițioase pe care Uniunea Europeană și le-a uh, propus pentru 2014 și mai ales uh, în special cu referire la finalizarea pieței energetice interne, beneficiile care vor rezulta din aceste consultări vor putea îmbunătăți substanțial coeziunea și coordonarea sistemelor energetice la nivel european. De asemenea, un, uh, știu, un obiectiv important pentru dumneavoastră este urmărirea interconectării insulelor energetice cu rețelele europene de electricitate și gaz. Este un obiectiv pe care eu consider că ACER trebuie să-l aibă permanent, să aibă permanent în atenție. Ă, știm bine că pentru întărirea și consolidarea puterilor ACER, dincolo de propunerile Consiliului ă, ă, European, Comisiei Europene, trebuie să, acestea să lovesc însă de două obstacole pentru și anume dezacordul politic al unor state membre și tratatele Uniunii Europene care nu permit Comisiei Europene să dea un, unui organ împuternicit pe care, uh, împuterniciri pe care ai însăși nu le are. De aceea ar trebui găsite, consider eu, uh, căile prin care acer să dispună și de capacitatea de a rezolva probleme legate de accesul neloial, discriminatoriu sau ineficient la rețelele care traversează frontierele naționale. Chiar să poată impune sancțiuni dacă barierele în fața comerțului interstatal nu sunt eliminate. Acest lucru știm că este aproape imposibil acum, dar pe viitor, așa cum au susținut și încă mai susțin colegi din Parlamentul European, am putea găsi soluții. Totul depinde însă de rezultatele concrete în activitatea viitoare a acestei agenții. Uh, liberalizarea trebuie să aducă beneficii consumatorilor, să stimuleze investițiile, nu să genereze îmbugățiți peste noapte, așa cum s-au întâmplat în statele membre și aș putea să dau exemplu România, unde atât la nivelul distribuitorilor cât și al consumatorilor au apărut privilegiați prin metode administrative naționale neloiale. Acest lucru trebuie urmărit foarte atent de această agenție și prevenit acest lucru. Noi în România le spunem acestor uh, bogățiți, băieții deștepți din energie. Ei uh, nu fac altceva decât să uh, preia energia de la producător, să o transporte, adăugând un, un adaos foarte mare Eh, la preț și astfel au devenit foarte bogați. Liberalizarea nu trebuie să ducă la creșterea artificială a prețurilor și acest lucru dumneavoastră trebuie să-l urmăriți eh, în, în, foarte atent. În urma lansării noii legislaturi privind eh, legislații privind energia în Uniunea Europeană, domnul comisar Oettinger are interat o nevoie esențială și anume ca statele membre să-și alinieze legislațiile naționale la noile reglementări europene. Acest lucru iar trebuie să vă stea permanent în atenție. În ciuda acestui fapt, unele studii ne arată că sunt anumite state membre care au încă mari probleme cu implementarea acestei noi legislații. De aceea cer poate avea un rol important în colaborarea cu statele membre prin oferirea de sprijin și consultanță în vederea stimulării unei implementări mai rapide. Am analizat uh, obiectivele ACER pentru 2012 în această privință și subliniez importanța dezvoltării unor politici de consultare coerente și a unui program de workshop-uri cuprinzător care să includă majoritatea consultărilor publice privind orientările cadru pentru energie. În același timp, un punct foarte important, ă, acel trebuie să contribuie la informarea cetățenilor europeni, a consumatorilor casnici, pentru că puțini își cunosc ă, toate drepturile pe care le au într-o piață concurențială. Dreptul de să schimb furnizorul de energie, gaz și gaz natural ă, este un drept în medie folosit foarte puțin de consumatori europeni, așa cum arată un studiu, doar 12% din consumatori și-au folosit uh, acest drept. De asemenea, uh, este foarte important ca CER să contribuie la informarea cetățenilor Uniunii Europene privind eficientizarea consumului de energie. Nu în ultimul rând, ca și reprezentant al Parlamentului European, cât și al Comisiei ITRE, doresc să accentuez nevoia unei bune informări din partea a CER, unui dialog permanent pentru, cu noi, cu Parlamentul European, pentru ca noi să fim în măsură să ajutăm agenția să-și îndeplinească obiectivele, ținând cont de reticența actuală a agențiilor naționale de a colabora cu această agenție. Dat fiind faptul că ACER se află la început de drum, sper să aibă capacitatea de a-și duce la bun sfârșit toate sarcinile, și ca, ă, că este pregătită cu adevărat pentru a face față provocării, așa cum este menționat în programul ă, de lucru pentru 2012. Am speranța că activitatea agenției dumneavoastră va contribui la evoluția Uniunii Europene pentru a o face mai puternică, mai unită și mai eficientă. Vă mulțumesc! Bedanke mich, Claude Thomas. Mulțumesc, domnul Tămes. Eh, Mulțumesc, domnule președinte, domnule director, domnule președinte, domnule vicepreședinte al Consiliului de Administrație. Mai întâi vă vrea să vă spun că sunt extrem de impresionat de viteza cu care ați reușit să puneți la punct și să eh, faceți să funcționeze efectiv această agenție. Chiar și programul nostru de lucru pentru anul 2011 este, după cum se vede, în deplină desfășurare. Vă mulțumim și pentru faptul că ne-ați oferit un birou de legătură la Bruxelles, prin care reușiți, pe de-o parte, să vă exprimați poziția și să luptați pentru ea în contact cu instituțiile europene, pe de altă parte putem și noi să vă contactăm mai ușor. Mai multe întrebări în uh, cadrul anual, multi, uh, multianual financiar, Comisia a prevăzut uh, suma de 10 miliarde de euro pentru infrastructura energetică. Sincer, nu sunt sigur că avem nevoie de toți acești bani, pentru că uh, infrastructura energetică este o chestiune reglementată, unde investițiile se recuperează în 40-50 de ani. Uh, ce ați sfătui să facă comisia? Adică, dacă oferim uh, subsidii directe, subvenții directe, atunci uh, sigur că trebuie să existe criterii de eligibilitate. Dacă veți susține o Uh, realizarea unei infrastructuri, atunci operatorul va oferi un preț uh, redus pentru, uh, pentru furnizarea și transmiterea energiei, pentru că dacă nu, atunci practic consumatorul plătește de două ori odată prin investiția făcută de partea comisiei și după aceea la ceasul de curent încă o dată, la contor. Apoi, cum uh, se uh, relaționează uh, această, acest capitol de investiții cu cel de susținere a interconectării rețelelor naționale. Care este poziția noastră în această chestiune? În al treilea rând, piața, în ce privește piața gazelor naturale. Uh, consider că investim extrem de mult în gazoducte din afara Europei și foarte puțin pentru conductele intraeuropene care ar facilita uh, transportul dintr-un stat membru în altul. Ce uh, intenționați să faceți uh, pentru a promova piața internă a gazelor naturale? În al patrulea rând, în ce privește um, reacția la nevoile actuale de energie electrică, un mecanism de redistribuție a energiei ar fi cel mai eficient uh, mecanism actual de economisire și de eficientizare economică. Însă, în ultimii ani n-am avut nici, uh, n-am văzut uh, niciun fel de cerere de finanțare pentru acest domeniu. Am arătat foarte clar că avem nevoie de mai multe investiții, de mai multă coordonare, dar, în același timp, un, cum se încadrează uh, distribuitorii de energie în uh, tot acest uh, peisaj. Mă refer atât la gaze cât și la energia electrică. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Și acum am onoarea să dau cuvântul unui membru al comisiei noastră, noastre, care a devenit vicepreședinte al Parlamentului European. Vezi? Vedeți uneori Comisia ITRE uh, uh, înseamnă șanse de ascensiune socială și de carieră. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu puteam decât să aspir la funcția de vicepreședinte după ce am uh, reușit să mă achit cu bine de funcția atât de exigentă, de solicitantă aici. Mă uit la ceas. Claude nu cred că a depășit cu foarte mult uh, timpul, deci eventual uh, vă rog să repuneți uh, cronometrul la zero. S-a oprit. Bun, mulțumesc. Să știți că m-am uitat foarte atent la cât de mult uh, a vorbit predecesorul meu și uh, vreau să am și eu același timp. Mai întâi vreau să vă mulțumesc, uh, domnule Potoșnic, dumneavoastră și colegilor dumneavoastră pentru că ați venit aici. Mă bucur să vă văd. Și vreau să vă amintesc că noi uh, am uh, inclus în legislație oportunitatea ca dumneavoastră să puteți veni în fața noastră la comisie și să ne uh, consultăm aici cu privire la chestiuni pe care doriți să le ridicați într-un plan mai mare. Deocamdată se pare că nu aveți vești, ceea ce practic înseamnă vești bune, Înseamnă că nu vă confruntați cu probleme majore, ce e bine, dar s-ar putea să apară un moment în care ar fi uh, util pentru dumneavoastră să veniți să vorbiți cu comisia aceasta, cu comisia Parlamentului. Pentru că e foarte important să vă mențineți independența față de Comisia Europeană. Eu, ca politician, uh, sunt foarte interesat de planul de dezvoltare pe 10 ani despre care ați vorbit uh, și de asemenea despre grupurile ENSO-E, ENSO-G și activitățile dumneavoastră. Energia înseamnă o afacere pe termen lung și aș vrea să știu dacă aveți uh, de spus ceva în plus uh, în legătură cu progresul înregistrat de planurile acestea de dezvoltare, dacă ați aflat lucruri noi și uh, dacă credeți că o perioadă de 10 ani este adecvată. Atunci când uh, m-am ocupat uh, de directiva privind securitatea provizionării, am prevăzut o perioadă de 15 ani, pentru că mi se părea atunci că este perioada cea mai potrivită pentru a pregăti construirea de noi infrastructuri, mai ales ca răspuns la modificările ce au apărut pe piață. Deci aveți ceva nou de adăugat și ce ne puteți spune? Cam aceasta a fost uh, prima întrebare mare. În al doilea rând, mă bucur foarte mult să aud că uh, acordul privind sediul s-a desfășurat bine și că faceți parte din uh, grupul interinstituțional de agenții Uh, în care avem de face cu toate agențiile europene. După cum bine știți, unele agenții sunt uh, foarte departe de Bruxelles cu sediul și, după cum vă amintiți, am încercat să propunem ca agenția dumneavoastră să aibă sediul aici, la Bruxelles. Așa că v-aș întreba dacă aveți uh, comentarii de făcut în legătură cu acordul acesta privind sediul dumneavoastră? Dacă nu, atunci eu sigur că voi spune că mă bucur, mă bucur că totul e bine. În al treilea rând, vreau să vă mai întreb uh, ce ne puteți spune despre rolul agenției în legătură cu uh, evenimentul N-1. V-ați gândit la acest lucru? Sigur că, în primul rând, uh, este o problemă a operatorilor de a operatorului ce distribuie energie. Deci m-aș întreba cum ați reacționa în fața operatorilor în situația în care s-ar produce un astfel de eveniment. Și în plus uh, s-a petrecut un astfel de eveniment destul de recent într-un stat membru. Mă gândeam la un stat membru din Mediterană, Dacă chiar era nevoie să clarific. Așa cum spunea și uh, Claude, uh, s-a, s-a produs un astfel de eveniment, uh, va fi nevoie probabil de o închidere a activității, ceea ce va afecta furnizarea de energie pe viitor. Deci întrebarea mea este, cum vedeți rolul agenției în raport cu agențiile de reglementare și cu operatorii atunci când va trebui să asistați, să vă implicați în procesul de coordonare? Mulțumesc, domnule președinte! Gut, danke schön, dann da... Mulțumesc. Permiteți-mi uh, să dau acum uh, cuvântul uh, domnului Potocnic. A fost o paletă întreagă de întrebări și văd că și domnul Lord Mog dorește să răspundă la câteva întrebări. Cine dorește să înceapă dintre dumneavoastră? Lorumov. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îl felicit pe domnul Chichester pentru noua funcție de vicepreședinte. și îmi aduc aminte și de colaborarea noastră pe vremea când era președintele acestei comisii și urez uh, mult succes în noua funcție. Am dorit uh, să intervin pentru că mulți dintre noi am fost uh, foarte satisfăcuți de ceea ce a făcut acest Parlament în domeniul energiei și în special în ceea ce privește această agenție, dar uh, întregul sector energetic, de fapt. În al doilea rând, am dorit să subliniez de asemenea că există o colaborare uh, Uh, reală între agențiile de reglementare naționale și ACER. Atunci când a fost vorba de implementarea acestei uh, agenții, statele membre sau uh, reglementatorii naționali s-au comportat ca și cum agenția ar fi existat deja. Pe de altă parte, uh, reglementatorii naționali uh, pun la dispoziție și resurse proprii pentru agenție, astfel încât să putem beneficia, de exemplu, de săli de reuniune, um, astfel încât agenția de pildă în Bruxelles să poată folosi aceste spații în mod gratuit. Apoi, uh, Desigur, agențiile conlucrează și agențiile naționale conlucrează și în interiorul uh, agenției pentru cooperarea reglementatorilor europeni. În la urmă, o spune și titlul. Și trebuie să vă spun că uh, nu am depistat niciun fel de concurență sau competiție între diferitele agenții naționale pentru a răspunde întrebării domnului Enciu în ceea ce privește coordonarea. Cred că s-au făcut uh, progrese majore în ceea ce privește coordonarea. Asta, pe de o parte, datorită faptului că ne întâlnim atât de des, cel puțin de două ori pe lună, uneori chiar mai des, dar și de intensitatea colaborării la nivelul grupurilor de lucru care este remarcabilă. În parte, datorită faptului că suntem forțați să uh, colaborăm, uh, e vorba aici și de cel de-al treilea pachet energetic, dar și datorită faptului că provocările în sectorul energetic sunt uriașe. Apoi mai există teme la care lucrăm separat ACER și reglementatorii naționali. Dex. Deci, asta și datorită faptului că resursele limitate de care dispune Albert face ca și noi să trebuiască să uh, intervenim, ca de pildă atunci când este vorba de relații cu Statele Unite sau Rusia. Pe, pe măsură ce cel de-al treilea pachet energetic se implementează, o chestiune care ne îngrijorează este că statele membre, cel puțin câteva, nu vor asigura independența cerută a autorităților naționale de reglementare. Un al treilea aspect la care aș dori să mă refer doar pe scurt este lărgirea sferei de competență care este propusă de câteva state membre. Dacă fac abstracție acum de chestiunea uh, suveranității, <clears throat> dimensiunea colaborării, cred că uh, va face până la urmă ca agenția să dispună de competențe mai lărgite Uh, vezi și uh, regulamentul uh, REMIT. Și până la urmă, cred că va fi învins acest sentiment național de protecționism. Am vrut să mă refer eu la chestiunile mai generale, iar acum, desigur, voi da cuvântul directorului nostru. To answer uh, all the questions, but also... Mulțumesc că am încercat să răspund la toate întrebările dumneavoastră dar voi recurge și la asistența colegilor mei când uh, este necesar. Domnul Hughes, uh, sunteți interesat de remit și de activitățile pe care le avem în vedere în acest context. După cum vă spuneam, uh, o serie de agenții de reglementare au desfășurat deja studii privind supravegherea pieței și cum ar putea aceasta să fie integrată cu uh, remit. Iar uh, în urma concluziilor acestor studii, evident, ne vom dezvolta și propriile proceduri. Uh, eu văd două dimensiuni ale chestiunii. Odată, trebuie să ne bazăm pe cooperarea uh, cu agențiile naționale de reglementare, pentru că acestea au competențe de uh, impunere a legii, dar și de, de sancționare. Uh, deci, obiectivul meu ar fi să implicăm agențiile naționale de reglementare, autoritățile naționale, atunci când constatăm sau suspicionăm eventuale, eventuale manipulări ale pe piață. Sigur că încercăm uh, prin convingere și mai puțin impunere forțată, a, aplicare forțată a legii să ne impunem punctul de vedere. Trebuie să fim așadar în măsură să uh, evaluăm cât se poate de rapid în timp actual, practic, uh, evoluția de pe piață. Propunerea comisiei, și asta ne îngrijorează, inițial viza 15 uh, uh, angajați suplimentari. Uh, eu am fost consultat într-adevăr la acea vreme, dar nu era clar care ar fi urmat să fie descrierea de post, de fișa de post pentru aceștia. Um, Însă constatăm că uh, acest uh, contingent este mult prea modest pentru ca noi să ne achităm de sarcinile noastre. Nu pot să vă spun exact care ar fi necesarul, dar pe, există, uh, există în alte sectoare uh, experiențe similare acumulate, deci supravegherea pieței pe alte uh, sectoare, uh, și tocmai uh, cu acești, acești reglementatori um, europeni încercăm să organizăm un schimb de uh, opinie, o consultare prin care să vedem dacă într-adevăr uh, nu ar cumva, nu ar fi nevoie de mai degrabă 40-60 de colaboratori, nu de 15. Evident, noi salutăm orice demers care să uh, meargă în direcția unei înregistrări unice europene a uh, uh, actorilor de pe piața producătorilor și distribuitorilor? sub forma unui sistem unic de pașaport energetic, dacă vreți. În ce privește implicarea în relațiile comerciale cu state terțe, Trebuie să ne asigurăm că uh, în aplicarea uh, regulamentelor nu se folosesc uh, ușile din dos pentru a, a eluda legea, că nu, nu sunt create portițe de, de scăpare pentru partenerii din state terțe în ce privește competiția între distribuitorii uh, de energie, aici uh, trebuie ca Comisia, Agenția și autoritățile naționale de reglementare să-și împartă uh, competițiile care sunt reglementate în cel de-al treilea pachet legislativ. Pentru că sigur că Comisia va încerca să monitorizeze problema implementării celor de-al treilea pachet la nivel uh, Uh, național, uh, dar uh, în special aspectele transfrontaliere în distribuția în gros, să spunem așa, sunt importante de monitorizat la nivel european. Alte competențe trebuie exercitate la nivel național. Noi, în anumite jurisdicții, evident, vom asista autoritățile naționale de reglementare și vom încerca să le oferim sprijinul nostru. Știu că nu pot să fiu mult mai specific de atât, uh, dar vreau să vă spun doar că agenția uh, poate să funcționeze și să-și exercite atribuțiile alături de celelalte autorități de reglementare. Așa încercăm noi să uh, integrăm piețele naționale um, dar, după cum vă spuneam, în colaborare cu autoritățile naționale de reglementare și în colaborare cu Comisia, cu care avem o excelentă colaborare. Uh, în ce privește remit, uh, este o mare provocare pentru agenție, pentru că e o chestiune absolut nouă și este o responsabilitate nouă într-un context nou. În același timp, cred că trebuie să recunoscăm, să recunoaștem că remit este o provocare și pentru uh, autoritățile naționale de reglementare, pentru că există foarte puțină experiență acumulată în domeniul uh, supraveghere piețelor energetice. Uh, Eh, deci eh, nici sub eh, raportul personalului specializat nu stăm foarte bine. Agenția culege date, le identifică, le analizează, încearcă să identifice cazuri de abuz și de, de uh, a legii, după care semnalează aceste situații uh, operator, uh, autorităților naționale de reglementare multe cazuri însă, uh, așa cum prevedem noi, vor fi de, uh, cu caracter transfrontalier, deci va trebui să uh, ne oferim sprijinul în crearea unor grupuri internaționale de reglementatori care să supravegheze și să analizeze, respectiv să ancheteze cazurile de abuz um, este dificil să organizezi aceste grupuri, uh, să faci fața acestor noi uh, provocări. Va trebui mai întâi să vedem cum se uh, aplică noul regulament. Remit, practic, se adresează tuturor tranzacțiilor de pe piața europeană. Nu contează regimul de proprietate, nu contează cine este proprietarul Uh, uh, resurse energiei. Deci, de exemplu, un, um, un operator care a încheiat un contract în, uh, german care a încheiat un contract în Singapore nu poate fi acoperit de remit, dar orice tranzacție fizică uh, care vizează uh, uh, un schimb între, între două, în, în interiorul Uniunii Europene este acoperit. În ce privește infrastructura uh, gazelor, uh, sigur că ne eh, preocupă asigurarea eh, și aprovizionarea cu gaze naturale și cred că eh, rețelele noastre de gaze sunt în măsură să transmită și transporte gazul acolo unde este nevoie. Deci nu cred că avem nevoie să construim mii de kilometri de noi gazoducte. Există nevoia de realizare de noi piese de elemente de infrastructură pentru energia electrică, dar nu pentru gaze. Cred că am răspuns la aceste întrebări. dacă îmi dați voie, am să închei prin a reveni la câteva dintre probleme ridicate. 10 milioane au fost alocate deja pentru infrastructură și trebuie să ne asigurăm că nu se fac plăți duble, într-adevăr, să nu acordăm bani de două ori. Însă, înainte de a ne asigura că acest lucru funcționează, trebuie să definim criterii de funcționare eficientă. Iar în ce privește compensațiile, nu vreau să vă dau impresie greșită nu că ni s-a luat din responsabilitate, ci pur și simplu cadrul de reglementare s-a schimbat. Uh, există o decizie din 2003 care ne dă acum un rol mai cuprinzător cu privire la analiza acestui mecanism. Mecanismul acesta este unul dintre ingredientele cheie care ne asigură că evaluăm cum trebuie evoluțiile transfrontaliere. Iar acest lucru este foarte important pentru pachetul pentru infrastructură. În fine, cu privire la reacția la cererea de pe piață și la cei care fac distribuția, acestea sunt cam la limita competențelor noastre. Uneori, într-adevăr, avem de-a face cu acești operatori, cu coduri, dar ei nu reprezintă, de fapt, miezul problemelor pe care noi trebuie să le abordăm. Dar sigur că vorbim cu acești distribuitori și ne e clar că ei joacă un rol important. Iar în ce privește cererea, este clar că în ce privește serviciile și sistemele suntem uh, foarte uh, preocupați. În ce privește planul de dezvoltare pe 10 ani, nu știu dacă 10 ani sau 15 ani este uh, o perioadă ideală, dar credem că 10 ani este o perioadă suficient de bună ca să putem aborda problema. Avem un aviz, o recomandare cu privire la planurile propuse de ENSO-E și ENSO-G. Sperăm ca uh, planul pentru gaze să sosească cândva luna aceasta, iar uh, celălalt uh, ulterior. O să ne consultăm și o să vedem cum reacționăm. În orice caz, este un proces, cu siguranță că versiunile se tot îmbunătățesc. În ce privește evenimentele, rolul nostru este să ne asigurăm că există un sistem care să facă față la astfel de evenimente, iar în cazul în care ele au loc, trebuie să lăsăm autorităților um, latitudinea de a reacționa, de a gestiona situația. Cam atât. Mulțumesc foarte mult pentru această ocazie. Mă bucur că Parlamentul uh, și Comisia aceasta în special a fost unul dintre cei mai puternici aliați și suporteri ai noștri. noștri. Mulțumesc foarte mult pentru sprijinul dumneavoastră, domnule președinte. Da, mulțumesc foarte mult, domnule Potocnic. De asemenea, aș dori să mulțumesc și lorului Moc și domnului Bolț. Cu siguranță nu va fi ultima dată când veți fi uh, prezenți în rândul uh, nostru, pentru că chestiunile dezbătute rămân la ordinea zilei. Mulțumesc încă o dată și noi trecem la următorul nostru punct. And, uh, der nächste Punkt ist der Punkt uh, Kurzbericht von Următorul uh, punct este un scurtă informare a colegului Ceați Marcachis în ceea ce privește stadiul negocierilor cu Consiliul și vizează integritatea și transparența pieței de energie, ai așadar cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. REMIT este scurtarea pentru acest proiect. Trebuie să vă spun că am făcut pași înainte. Probabil că vom reuși să adoptăm un regulament remit în primă lectură. Permiteți-mi să punctez doar câteva aspecte importante din punctul nostru de vedere. Uh, primul se referă, așa cum a menționat și domnul Potocnic, la înregistrare. Da, într-adevăr, vom avea o, o formă mai simplificată a unui sistem de licențe și vom asista la o soluție națională, dar și europeană. <clears throat> Am reușit de asemenea să extindem sfera de acoperire a acestui regulament și la certificatele uh, de dioxid de carbon. În ceea ce privește sancțiunile, putem vorbi despre uh, adoptarea unui set uh, minim de reguli armonizate. În orice caz, însă, aceste uh, sancțiuni trebuie să fie proporționale cu pagubele care se produc la consumator. Asta a reușit Parlamentul să impună, în special și datorită domnului Turmes. În ceea ce privește relația dintre ACER și reglementatorii naționali, am putut uh, să asigurăm întărirea independenței directorului pe care tocmai l-am cunoscut, pentru că acest lucru, uh, în ceea ce privește actualul regulament pe care îl discutăm, este și mai important. Tocmai am aflat că ACER are nevoie de mai mult personal pentru a putea pune în aplicare regulamentul ACER Apoi o temă dificilă a fost cea actelor delegate. Este o tematică nouă, o știți cu toții. Și noi, ca Parlament, ne-am concentrat mai mult asupra succeselor în alte domenii, în special în ceea ce privește întărirea competențelor ACER. În ceea ce privește uh, tranzacțiile insider, am reușit uh, să găsim o formulare astfel încât compensațiile să se limiteze la uh, pierde, strict la pierderi uh, fizice reale. Nu în ultimul rând, aș dori să mulțumesc uh, președinției maghiare cu care am purtat aceste negocieri. Comisia ne-a susținut, dar președinția maghiară nu a avut o misiune ușoară. Aș dori să le mulțumesc în special colegilor Kierk care a fost un element uh, esențial pentru noi, fiind uh, de origine uh, maghiară. A fost un factor psihologic important pentru noi și colegul Tormes, de asemenea, a participat la negocieri și permiteți-mi să vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule președinte, pentru modul dumneavoastră plin de umor de a purta aceste negocieri. Mulțumesc! Este ultima mea apariție oficială în Comisia ITRE. Știți probabil, domnule președinte, pentru că voi părăsi această comisie. Aș dori să mulțumesc colegilor pentru bună colaborare și să vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult și pentru acest proiect. Bine că am reușit să-l finalizăm. Mulțumesc de asemenea și pentru activitatea bună din această comisie și bună colaborare dintre noi. Uneori lumea e complicată. Grupul dumneavoastră uh, politic va fi reprezentat de altcineva aici. Așa stau lucrurile. În final, uh, Claude Thomas. Ich finde das immer bedenklich, wenn, äh, wenn ich hier gelobt werde. Ne? Äh, mi se pare întotdeauna suspect că mă laudă cineva în cercul ăsta. trebuie să spun că nu sunt tocmai mulțumit de rezultatul obținut. Și dacă președinția spune că a obținut foarte mult la aceste negocieri, și asta mi se pare o afirmație suspectă. Pentru că eu am avut impresia că în aceste negocieri am fost mult prea, mult prea uh, conciliant și că am uh, Uh, cedat mult prea mult în fața președinției, uh, a Consiliului în principiu. Uh, eu regret acest lucru. Sigur că am introdus o seamă de idei importante. Ideea privind includerea emisiilor de CO2, apoi chestiunea registrării, dar, din păcate, nu am folosit șansa care ne s-a oferit să schimbăm uh, Uh, peisajul uh, tranzacțiilor uh, numite over the counter, în special cu gaze naturale. Deci aici cred că am fi putut, sau mie mi-ar fi plăcut, dacă am fi putut, să obținem rezultate mai, mai bune. Acum însă lucrurile s-au încheiat și nu putem decât să sperăm că Acer va primi suficienți colaboratori pentru a putea să-și desfășoare activitatea de, de monitorizare și cred că în acest context va, trebui, context va trebui să susținem inclusiv negocierile bugetare care ar putea să ajute ACER, pentru că ACER a primit acum o grămadă de sarcini și atribuții, dar nu se poate achita de aceste sarcini decât dacă va avea o structură de personal corespunzătoare. Cu aceste câteva mici regrete, mă alătur însă uh, speranței că uh, aceste negocieri uh, vor avea până la urmă un efect, efect pozitiv. Vreau să mulțumesc președintelui și tuturor celor care au participat la aceste negocieri. Mulțumesc. Colegul Dioric. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau inițial să mă înscriu la cuvânt, dar vreau acum să mulțumesc și eu orului și după intervenția colegului Turmes mă simt chiar nevoit să intervin. Eu vreau să liniștesc pe colegul Turmes și să-i spun că am convingerea că am ajuns într-adevăr să obținem maximul posibil din, din ce se putea obține. Sigur că uh, regretele uh, pe care le-a manifestat uh, domnul Turmes sunt regretele lui, dar nu fac parte din obiectul negocierilor pe care le-am purtat. Um, eu cred că este corect că am menționat aceste obiective, dar în același timp cred că am ajuns la cel mai bun compromis posibil uh, pe care puteam să-l obținem în aceste negocieri. Deci cred că și colegul Turmes și ceilalți colegi putem avea uh, conștiința împăcată. Uh, eu uh, mă bucur că am putut face parte din această echipă și vreau să mulțumesc că, uh, raportorului când, că, dincolo de obligațiile pe care le-a avut în aceste negocieri, a implicat raportorul din umbră uh, în negocierile sale cu președinția ungară. Președintele, mulțumesc tuturor pentru această discuție. Uh, cred că este foarte rar că toate grupurile politice sunt mulțumite cu aceleași detalii. Acum uh, sperăm că și Consiliul și președinția vor uh, serba acest succes, așa cum o facem și noi. Și sperăm că și realitatea va consacra acest succes. Cu aceasta trecem la punctul 6, 7 de pe ordinea de zi, care vizează raportul doamnei Kolarska-Bobinska și vreau să-i dau cuvântul pentru a avea această dezbatere, dacă se poate, încă până la sfârșitul programului de azi. Aveți cuvântul. Pani Przewodniczący. Vă mulțumesc foarte mult. Proiectul de aviz cu privire la recursul colectiv pe care îl aveți reprezintă un compromis și cred că ar trebui să-l sprijinim în comisia noastră. Unii dintre noi au fost împotriva recursului colectiv. Principalul argument al acestora a fost că ar deschide posibilitatea unor litigi abuzive. Totuși, eu nu sunt de acord, deoarece cred că recursul colectiv este un instrument important pentru consumatori cât și pentru întreprinderile mici și mijlocii care doresc să-și apere drepturile. Cred că e nevoie de un astfel de sistem uh, pentru cetățeni și el nu ar duce la litigii abuzive. Avem nevoie de condiții de participare egale și în același timp uh, niște garanții solide care să ne protejeze împotriva litigiilor abuzive. Avem nevoie de norme clare privind admisibilitatea, răspunderea, competența și cu privire la cine poate organiza astfel de acțiuni. Deci, în primul rând, norme clare de admisibilitate. De exemplu, să existe limite cu privire la ce autorități guvernamentale sau ONG-uri pot lua parte la o acțiune de recurs colectiv. În al doilea rând, ar trebui să existe o garanție uh, prin care se pot acoperi um, cheltuielile de judecată, că ele pot fi rambursate. Și, în fine, norme clare în materie de competență. Nu vrem să dăm curs uh, liber căutării instanței cele mai favorabile. Este un, uh, un risc pe care trebuie să-l evităm. Deci trebuie să garantăm că sistemul poate să funcționeze corect. Nu va exista niciodată un sistem care să împiedice 100% posibilitatea unor abuzuri, însă sistemul pe care îl avem în vedere ar trebui să evite extremele ce se înregistrează în sistemul american. Întotdeauna acesta e citat ca exemplu de uh, abuz. Atât companiile cât și consumatorii ar trebui să poată avea încredere în acest sistem care să se bazeze pe drepturi și responsabilități. Unii dintre colegii noștri au dorit să meargă și mai departe cu acest sistem printr-o armonizare completă, totală a sistemului acesta de recurs colectiv la nivelul european. Personal sunt de acord cu această abordare, dar nu cred că e posibil din cauza diferențelor juridice destul de mari uh, de la un stat la altul în Uniunea Europeană. Deci ar trebui să încercăm să promovăm un sistem comun la nivel european, dar care să prevadă standarde minime. Comisia ar trebui să emită câteva orientări cu privire la măsuri suplimentare despre care statele membre ar trebui să decide dacă le adoptă sau nu. Trebuie să respectăm uh, principiul subsidiarității și să asigurăm uh, protecție de bază consumatorilor din Uniunea Europeană. Domnule președinte, recursul colectiv ar trebui să faciliteze accesul la instanță, însă e clar că trebuie să existe și mecanisme de căi alternative de soluționare a litigilor, care pot fi opțiuni mai rapide și mai ieftine. Cred că consumatorii ar trebui să aibă libertatea de a alege modalitatea pe care vor să o adopte pentru recurs. Mulțumesc foarte mult, aștept să văd care vor fi amendamentele depuse până joi. Mulțumesc. Frau Kollegin Hall. Mulțumesc, doamna Hall. Mulțumesc. În primul rând, vreau să spun că salut acest aviz Salut uh, munca doamnei Kolarska-Bobinska. Mi se pare că avizul este destul de puternic, detaliat și cuprinzător. Formularea mi se pare extrem de fericită în ce privește garanțiile. Am doar o observație de făcut. Vreau să mă refer la criteriile ce limitează natura sau numărul de organisme care se pot implica. Pentru că, într-adevăr, nu vrem să declanșăm litigi în masă, așa cum se întâmplă în SUA. Există o posibilitate pe care eu una aș adăuga-o în acest sens și anume am putea spune că limităm aceste acțiuni la cei care sunt uh, afectați efectiv de cele ce s-au întâmplat. Deci uh, limităm accesul părților terțe care nu sunt vizate. Apoi uh, mai există trei puncte la care eu aș vrea să depun amendamente pentru a extinde puțin uh, câmpul nostru de acțiune. Există un grup de oameni care cred că ar putea beneficia efectiv de pe urma recursului colectiv. Un grup de consumatori, de fapt, IMM-urile. Ei Eh, foarte greu pot să lupte împotriva marilor companii, așa că ar fi foarte important să accentuăm eh, faptul că recursul colectiv trebuie să fie cât mai simplu și cât mai puțin costisitor. Așa că aș vrea să putem propune niște soluții puțin costisitoare de finanțare a IMM-urilor care vor să declanșeze astfel de acțiuni. Deci să nu propunem aici doar o lege teoretică, ci să dăm o posibilitate reală IMM-urilor de a trece la acțiune atunci când uh, au uh, motive de a formula pretenții. În al doilea rând, aș vrea ca recursul colectiv să fie extins și la problemele de mediu. Adesea întâlnim situații în care indivizii sau uh, întreprinderile sunt afectați de un uh, incident de poluare care are consecințe transfrontaliere. Anul trecut, în toamnă, am avut uh, poluarea de pe Dunăre. Ungaria a fost afectată. Iată un domeniu în care aș dori să văd că e posibil recursul colectiv. Vrem să ne asigurăm că principiul poluatorul plătește funcționează și în cazul transfrontalier. Și în fine, în al treilea rând, mă întreb dacă la recursul colectiv ar trebui să prevedem regimul de opt-in sau de opt-out de a participa sau de a te retrage. Aș vrea să existe și o altă posibilitate în care judecătorul să decidă care este cea mai bună opțiune în cazul respectiv. În multe cazuri, într-adevăr, opt-in poate să fie cea mai bună soluție, dar există și altele în care posibilitatea de opt-out pare să fie singura modalitate prin care ne putem asigura că fiecare are posibilitatea de a formula o pretenție. Știu că există situații în care pretențiile individuale au o valoare mică, dar atunci când uh, sunt afectați foarte mulți oameni, nu? Să dăm exemplul unui produs care e defect, se poate ca foarte mulți consumatori din Europa să sufere din cauza aceasta și e foarte greu pentru ei să se organizeze pentru a formula o pretenție colectivă. Sunt de acord ca în astfel de cazuri să se facă campanii de informare, mi se pare foarte important. Cam acestea au fost observațiile mele. În orice caz, concluzia este că laud foarte mult raportarea pentru caracterul uh, puternic al avizului său. Mulțumesc foarte mult! Vă atrag uh, și eu atenția, dar a spus-o deja și colega noastră, că joi este termenul de depunere a amendamentelor. Claude Termes mai dorește să intervină și are așadar cuvântul. Te rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc, Lena, pentru acest aviz foarte echilibrat. Știu că nu toată lumea din grupul tău politic este un susținător al recursului colectiv, de aceea probabil a fost o temă destul de dificilă. O chestiune în privința căreia ar trebui să fim mai preciși este pașul următor pe care dorim să-i facă Comisia. Sunt unii care își doresc o legislație cadru și sunt alții care militează pentru o abordare sectorială. Problema cu legislația cadru este că s-ar putea să fie atât de vastă încât nu poate să acopere în suficient detaliu necesitățile diferitelor sectoare. Și uh, după înaintarea unor amendamente. Cred că raportorii din umbră ar trebui să discute cu dumneavoastră să ne punem de acord ținând cont și de legislația sectorială, de exemplu, în domeniul competiției sau, cum spunea Fiona Hall, și în domeniul mediului, ceea ce ar putea să le dea o mai mare capacitate, mai mare forță. În ceea ce privește procedura în două etape, credem că ar putea să fie utilă. Ce înseamnă asta, de fapt? În țara cea mai afectată, ar trebui să mergem în instanță și să se stabilească responsabilitatea. Asta ar fi prima fază. Și în a doua fază, IMM-uri sau cetățeni sau consumatori din alte țări ar putea să preia această primă decizie și să solicite și despăgubiri. Este un sistem care a fost susținut de baroul din Paris, de către judecătorii germani. E un sistem care este susținut și de Senatul uh, francez și de mm, Bundesratul german, deci Camera Superioară din Germania. Se pare că este un sistem care beneficiază de multă susținere și în statele membre mai mari. Aveți dreptate când vorbiți de riscul de a alege condițiile cele mai uh, convenabile. Aici cred că avem nevoie de niște reguli clare, pentru că nu ar fi nici în interesul imm sau a cetățenilor. Există însă un punct unde nu suntem deloc de acord cu uh, avizul dumneavoastră și anume principiul perdantul plătește. Pentru că în IMM, așa cum spunea și Fiona, oricum uh, va avea dificultăți să-și plătească până și avocatul. Pe de altă parte, uh, sau de cealaltă parte, poate fi un concern care vine în instanță cu 10 avocați și dacă instaurăm acest principiu al perdantului plătește, obstacolul va fi cu atât mai mare uh, de a merge în instanță, pentru că aud astfel de zvonuri că riscul este <clears throat> să preiei toate cheltuielile de judecată pentru avocați, eventual chiar și unii din America, care sunt și mai scumpi, ar putea fi un um, motiv uh, pentru IMM-uri să nu se mai prezinte în instanță, dar și pentru organizații de cetățeni. De aceea cred că avem nevoie de o soluție sau renunțăm de tot, un fel de regulament în ceea ce privește micile pretenții în Europa. Va trebui să analizăm dacă ar fi oarecum uh, posibil uh, să nu intimidăm astfel pe potențialii actori în astfel de acțiuni de recurs colectiv. Noi um, amendament, am înaintat câteva amendamente și așteptăm cu interes uh, discuția pe marginea acestora. Sunt convins că vom reuși să ajungem la un numitor comun. Mulțumesc, doamna Grostet. Monsieur le Vă mulțumesc mult, domnule președinte. Acum câțiva ani, am uh, fost avertizați în legătură cu problema recursului colectiv și în procesul în Parlamentul European am demarat un proces. Trebuie să spun că eu, eu am oarecare îngrijorări, pentru că nu îmi dau seama cam până unde putem merge. Am așa impresia că biata dreaptă europeană, bietul drept uh, european, comunitar, este invadat de dreptul anglosaxon, ceea ce mă neliniștește și mai mult. Am înțeles că raportoarea dorește să impună anumite garanții. Sigur că acest lucru este absolut necesar, pentru că suntem obligați să aprobăm acest recurs colectiv, măcar să avem niște garanții. Am impresia că Comisia Europeană va deschide cutia Pandorei și uh, de acolo încolo nu știu dacă consecințele vor fi atât de pozitive precum cele pe care le-a descris raportoarea. Consecințe pentru consumatori, pentru întreprinderi. Și mă tem că dacă deschidem aceste cutie a Pandorei, din păcate, vom uh, da naștere unor consecințe grave care vor afecta IMM-urile din Europa. Poate o să-mi spuneți că sunt uh, foarte pesimistă. Poate, dar eu nu pot decât să vă împărtășesc aceste neliniști profunde. Cred că este prematur să punem în funcțiune un astfel de mecanism în spațiul european. Avem deja spații juridice pentru fiecare stat membru care prevăd astfel de măsuri și cred că nici nu putem să ne imaginăm ce consecințe ar putea avea un astfel de mecanism comunitar. Riscurile au fost, desigur, uh, identificate. Eu, în orice caz, voi monitoriza acest dosar foarte îndeaproape și trebuie să vă spun că sunt foarte îngrijorată și nu aș vrea să dăm drumul la recursul colectiv. Sigur, suntem uh, obligați să-l studiem dar dacă îl punem în aplicare, va trebui să îl încadrăm astfel încât să ne asigurăm că peste câțiva ani nu um, punem uh, în, la dispoziția tuturor o bombă cu efect întârziat. Mulțumesc, spune președinte. Întreb dacă dorește comisia să mai intervină. Dacă nu este necesar, atunci doamna uh, raportor încă o dată. A, ah, totuși, comisia dorește să ia cuvântul. Da, ar fi trebuit uh, să reacționați puțin mai rapid. Bun. Mulțumesc, domnule președinte. Data trecută, când am venit în fața dumneavoastră, vă promisesem să revin cu rezultatele consultării publice. La ultima dumneavoastră reuniune la care am participat, n-am uh, avut cum să vă fac uh, această prezentare de, a Consultări publice pentru că am avut peste 3.000 de răspunsuri din partea uh, diferitelor uh, instituții implicate și actorilor vizate. 14 uh, din statele membre, un fapt excepțional în sine, a, au reacționat și am primit aproape 20.000 de scrisori din partea cetățenilor. În general, toți actorii vizați salută acest exercițiu și salută principiile uh, recursului colectiv. Si, sigur, dezbaterea uh, principală vizează domeniile în care să se aplice acest recurs colectiv. Cetățenii apreciază importanța garanțiilor uh, procedurale, uh, garanțiilor împotriva uh, abuzurilor în uh, de procedură. Pentru că auzim foarte frecvent uh, aluzii la sistemul uh, Statelor Unite, un, un lucru care trebuie evitat uh, cu tot uh, costurile, indiferent de costuri. Dar uh, putem spune că cei mai mulți cetățeni uh, favorizează varianta opt-in. în același timp uh, se salută posibilitatea unei soluționări alternative extraprocesuale. Da? Deci o înțelegere extraprocesuală voluntară ar putea să preîntâmpine uh, o procedură uh, de recurs colectiv. Nevoia ca Uniunea Europeană să acționeze dincolo de principiile comune agreate nu este încă clar stabilită. Când anume Uniunea Europeană trebuie să ia uh, măsuri obligatorii? Pentru că în aceste cazuri, de obicei, uh, cei vizați sunt împotrivă, uh, consumatorii sunt favorabili în astfel de decizii și statele membre sunt cam jumijuma pe poziții. Și atunci rezultatul consultării este că Uh, actorii vizați ar dori ca uh, acțiunile colective să fie deschise nu doar cetățenilor ca consumator final, ci și uh, IMM-urilor. Și un ultim aspect pe care l-aș menționa, tot ca rezultat al consultării, că uh, actorii vizați consideră că este important ca cei care se constituie în uh, reclamanți într-o acțiune de recurs colectiv să reprezinte cu adevărat uh, pe aceia care au fost păgubiți. Și se pune întrebarea dacă aceste entități care se reunesc în, uh, ca părți a recursului colectiv să fie autorități din partea statului sau agenți privați. Cred că cea mai importantă lecțiune pe care am învățat-o este că acest exercițiu de consultare publică este excelent, însă uh, consultarea publică, din păcate, nu ne arată ce rol ar putea să asume instituțiile europene dincolo de principiile comune agreate. Mulțumesc, doamna raportor, încă o dată. Ne dăm seama că aici există diferențe și interese diferite care intră în conflict. Avem consumatorii pe de-o parte și pe de cealaltă întreprinderile care se tem să nu apară abuzuri în sistem. Iată de ce cred că trebuie să fim foarte atenți atunci când formulăm avizul și când luăm decizii în acest sens. Vreau să-i mulțumesc foarte mult Fionei, a părăsit sala, dar a adus în discuție acel fond special pe care Comisia l-ar putea crea pentru a-i putea ajuta, pentru a le putea ajuta pe IMM-uri pentru a se lupta împotriva unor întreprinderi de talie mai mare. Eu sunt împotriva unei astfel de idei pentru că avem deja destul de multe probleme bugetare ca să mai creăm un fond special pentru a-i sprijini pe cei care vor să declanșeze litigii. Ar fi foarte greu să facem acest lucru pentru că atunci, da, am putea da naștere la abuzuri. Înțeleg că fără fonduri ar fi greu să pornească astfel de acțiuni, dar să le dăm uh, noi fonduri pentru a le asigura automat accesul la calea juridică ar însemna un abuz uh, în mod clar. Să nu uităm că foarte adesea se întâmplă să avem uh, întreprinderi mici în luptă cu alte întreprinderi mici, nu neapărat mici în luptă cu mari. Deci, uh, haideți să găsim uh, un acord aici și eventual să putem da mai mult prioritate mecanismului de căi alternative de soluționare a litigiilor. Cred că acest lucru nu este subliniat suficient de puternic în avizul meu. Cred că aceasta ar fi o a treia cale, să putem uh, asigura accesul la toate căile alternative de soluționare a litigiilor. Și am putea eventual da să prevedem un sistem în două faze, în două etape să existe sistemul alternativ ca o primă fază și apoi uh, litigiul în instanță în a doua fază. Aștept uh, amendamentele colegilor și uh, sigur că ne mai rămân de discutat câteva chestiuni, dar voi, fi, voi aștepta ca um, rezultatele să-mi fie transmise, rezultatele dezbaterii și rezumatului consultărilor pe care Comisia Europeană le-a organizat. Știu că nu există nimic cu adevărat conclusiv în aceste consultări, dar poate că au apărut idei sau întrebări ce ne-ar putea interesa. Mulțumesc! Ok,